Dear colleagues. Dragi colegi, vă urez bun venit și vă rog să vă ocupați locurile. I, I would like to welcome... Aș vrea să urez bun venit tuturor reprezentanților din parlamentele naționale, cât și reprezentanților Parlamentului European la ediția din 2019 a Săptămânii Parlamentare Europene. De asemenea, doresc să-i urez un bun venit călduros, călduros doamnei Carmen Ileana Mihălcescu, vicepreședinta Camerei Deputaților din România, care va prezida acest grup de discuție împreună cu mine. Vreau de asemenea să profit de ocazie pentru a mulțumi Parlamentului Român pentru strânsa cooperare în organizarea acestui eveniment. Mă bucur să vă văd atât de numeroși astăzi și mâine aici, în aceste două zile care sper că vor reprezenta o ocazie interesantă și utilă pentru a face un schimb de opinii în ce privește guvernanța economică în Europa și pentru a îmbunătăți cooperarea între deputații naționali și europeni. În această sesiune de deschidere, conferința noastră se va concentra asupra următoarei întrebări. Ce rezultate a dat în uh, practică semestrul european uh, până acum? Semestrul european este un cadru de supraveghere și coordonare bazat pe reguli, uh, supraveghează politicile economice naționale. Este un instrument de guvernanță care rulează în permanent a fost uh, anunțat prin introducerea procedurii de dezechilibru macroeconomice și prin pactul de creștere și stabilitate revizuit uh, în 2011. Până la finele acestui an, Comisia uh, va prezenta o revizie a acestui cadru, ținând cont de uh, revizuirea clauzelor uh, actelor juridice. Astăzi avem ocazia să facem o analiză a experienței noastre cu acest cadru. Vorbim de un set de norme foarte complex, cred că putem fi cu toții de acord. De asemenea, e vorba de o competență de coordonare, așa cum este ea definită în tratate. Avem așadar un cadru juridic care este mai specific în anumite privințe, mai puțin concret în altele. Iată de ce cadrul de guvernanță este cu atât mai complex. Este însă nevoie să îl îmbunătățim, așa cum am făcut la nivelul Uniunii Monetare și să nu ne concentrăm doar pe piața unică. Iată, Uniunea Economică și Monetară se va afla în centrul acestei conferințe. Înainte însă de a începe, dați-mi voi să vă dau câteva informații referitor la procedură. Aș vrea să prezint pe scurt uh, felul în care puteți lua cuvântul în timpul acestei întâlniri. Înainte de toate, aș dori să scot în evidență că ca de obicei, facem tot ce ne stă în putință pentru ca cât mai mulți participanți să poată să ia cuvântul, deși timpul pe care îl avem la dispoziție e destul de limitat. Având în vedere numărul considerabil de participanți, vă rog, înțelegeți că după remarcile introductive, foarte probabil va fi destul de greu pentru toată lumea să ia cuvântul. Iată de ce vă rog să vă încadrați în 2-3 minute, așa, după cum puteți vedea timpul uh, pe ecran, în funcție de cum vor evolua discuțiile, va fi nevoie să adaptăm ulterior acest timp de intervenție. În fața dumneavoastră puteți găsi cartonașa pentru a lua cuvântul pe care le puteți uh, completa dacă doriți uh, să interveniți, după care le puteți da ușierilor. Același, acest lucru se aplică atât uh, deputaților din Parlamentele Naționale, cât și deputaților europeni. În general, vom încerca să um, aplicăm o abordare echilibrată, dar totuși dând dovadă de flexibilitate pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră. Acum aș dori să-i dau cuvântul doamnei Carmen Ileana Mihălcescu. Vă rog! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult, domnule Gualtieri. Este o adevărată onoare să prezidez împreună cu dumneavoastră această ședință. Dragi colegi din România, aprofundarea dialogului între părțile implicate joacă un rol cheie pentru a spori conștientizarea importanței semestrului european atât la nivel național cât și la nivel european având în vedere că deținem președinția în exercițiu a Consiliului European, România se concentrează pe respectarea priorităților stabilite în foaia de parcurs. Considerăm că semestrul european rămâne un cadru viabil pentru coordonarea politicilor economice ale statelor membre. Sunt convinsă că vreți să începem cu dezbaterea cât se poate de repede. Așa că dați-mi voie să prezint primul vorbitor. Mr. Valdi. E vorba de domnul Valdis Dombrovskis. Am plăcerea să vă dau cuvântul, vă rog. Uh, honorable uh, uh, coach. Stimați copreședinți, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Here today and to discuss with you European Summit. Este o adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici alături de dumneavoastră pentru a discuta despre semestrul european. Semestrul european are aproape 10 ani. A trecut prin multe schimbări, inclusiv mai mult spațiu pentru interacțiune cu autoritățile naționale, parlamentele, partenerii sociali și alți actori implicați. Am înțeles de la bun început că succesul semestrului european depinde de mai mulți factori. În primul rând, de uh, analiză de calitate. Semestrul european trebuie să fie credibil, iar credibilitatea se construiește pe date solide și analiză obiectivă. Asta presupune o înțelegere aprofundată a economiilor statelor membre, bazându-ne așadar pe expertiză din cât mai multe surse, atât interne cât și externe. În al doilea rând, vorbim de comunicare. În ce privește marea parte a recomandărilor, nu există sancțiuni dacă o țară nu le respectă. Recurgem aici așadar la așa numita soft power, care depinde de cât de bine ne comunicăm evaluarea. Vrem uh, să arătăm foarte clar tuturor acelora implicați în proces și mai ales dumneavoastră, deputaților, care jucați un rol important în concretizarea, în concretizarea reformelor care sunt obiectivele noastre. Împreună cu colegii mei uh, comisari discutăm adesea despre semestrul european, apreciem interacțiunea cu partenerii sociali și cu parlamentele naționale. Cel de-al treilea și cel mai important element îl reprezintă asumarea răspunderii pentru reforme. A le pune în aplicare nu e deloc ușor. Adesea trebuie să te lovești uh, de interese ascunse și pentru a reuși o țară trebuie să-și ia un angajament ferm. Iată de ce semestrul european se bazează pe o asumare deplină. Consiliul European este cel care aprobă recomandările și evaluează progresul performanței statelor membre. Și ajung la întrebarea de astăzi. A funcționat semestrul european și cât de bine? Ați putea spune că, în ciuda acestor elemente amintite mai devreme, de ce reformele nu sunt puse în aplicare pe deplin? Poate că e o întrebare mult prea simplă. Reformele, pentru a da roade, au nevoie de timp. Iată de ce e mai bine să recurgem la abordare multianuală. Dacă privim situația din această optică, înțelegem că există o abordare treptată. Comisia și-a asumat mandatul în 2014, mai multe state membre făceau obiectul unei proceduri de dezechilibru financiar, 17 făceau obiectul unei, unei proceduri de deficit excesiv. În acest an, pentru prima dată de la crearea monedei euro, niciun stat membru nu va avea un deficit de peste 3% din PIB. Se realizează la ora actuală evaluări pentru 12 state membre în ce privește procedura de dezechilibre macroeconomice. Bineînțeles, situația variază de la stat la stat. Um, planurile bugetare a 10 state membre nu, nu corespund um, normelor noastre fiscale, 5 au respectat pe deplin, 3 parțial, Italia riscă să nu respecte deloc. Deocamdată uh, nu a fost nevoie să deschidem procedura de deficit excesiv, există în continuare un risc considerabil care planează asupra Italiei. Impulsul uh, reformelor uh, a cam scăzut în ultima vreme. Se spune că adesea reformele se realizează și cu presiune din partea piețelor. Dar nu cred că e neapărat cea mai bună metodă. Dacă pui în aplicare reforme de dinainte, poți să-ți revii mult mai repede. În acest fel putem profita mai bine de pe urma șanselor care apar și putem face față unor uh, provocări precum schimbările climatice sau îmbătrânirea populației. Comisia este gata să sprijine statele membre în eforturile lor de reforme. Am creat un uh, serviciu de sprijin pentru reforme. Am creat de asemenea un serviciu adaptat pe măsură pentru 500 de inițiative de reformă în 25 de state membre, iar pentru următorul interval 2021-2027 avem un nou program de sprijin pentru reforme cu alocare bugetară de 25 de miliarde de euro. Stimați deputați, semestrul european a dat roade tocmai pentru că se bazează pe analize solide și asumare din partea statelor membre. Semestrul european a sprijinit creșterea și ocuparea forței de muncă, a redresat finanțele și a diminuat dezechilibrele macroeconomice. Strategia noastră, bazată pe trei priorități, investiții, reforme structurale și politici fiscale responsabile, dau roade. Economia europeană se așteaptă să crească și în acest an, pentru al șaptele an consecutiv, totuși e o creștere moderată și există tot mai multe riscuri. Economia mm, merge pe o spirală descendentă și în alte economii, de pildă în China. Apar tot mai multe probleme în mm, statele membre, la care dacă adăugăm mm, și perspectiva Brexitului, ajungem la o concluzie clară. Trebuie să finalizăm reformele cât mai repede. Însă, punerea în aplicare a reformelor nu depinde doar de felul în care e structurat semestrul european, ci este o răspundere care revine fiecărui stat membru și depinde practic de cât de mult trageți dumneavoastră la răspundere guvernele naționale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Dombrovskis. Dați-mi voi acum uh, să dau cuvântul următoarei noastre invitate, doamna Marian Tyson, Commissioner for Employment Social comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă. Doamnă comisar, vă rog, aveți cuvântul. Good afternoon, dear... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Ca fost membru al Parlamentului European, trebuie să vă spun că mă simt ca acasă aici, în, acest, în această sală, în acest forum. Salut de aceea prezența tuturor deputaților din Parlamentele Naționale, deputaților din Comitetul Regiunilor și din Comitetul Economic și Social European. Mulți dintre dumneavoastră sunteți deja veterane semestrului european. Pentru unii dintre dumneavoastră poate e un concept nou, dar pentru toți, uh, pentru noi toți, acest semestru european este esențial este instrumentul principal de coordonare a politicilor uh, structurale și sociale din Uniunea Europeană. Semestrul european ne ajută să învățăm unii de la alții, să găsim soluții comune și să găsim o cale comună înainte. Este un instrument flexibil care permite analizarea, coordonarea și uh, formularea unor recomandări uh, de politici care apoi urmează să fie adaptate, ajustate la specificitățile naționale. Până acum, în majoritatea guvernelor, semestrul european a fost o poveste de succes, a ajutat, eh, a contribuit la eh, unele reforme importante și a făcut economiile noastre să fie mai rezistente. Economiile noastre sunt în creștere din nou și 240 de milioane de european, europeni și-au regăsit locul de muncă, ceea ce este un mare succes. Dar Europa nu este doar constituită din bănci, din afaceri. Europa este Europa oamenilor, în primul rând. Și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că semestrul european nu va însemna doar eh, reformă economică, ci și o reformă socială. Tocmai de aceea, uh, semestrul european trebuie acum conectat cu uh, pilonul drepturilor sociale în Uniunea Europeană. Este vorba de un cadru de reglementare care uh, cuprinde 20 de drepturi grupate în trei sectoare. Mai întâi, un acces egal la piața forței de muncă, asigurându-ne că toată lumea este bine pregătită pentru a reuși în viață. Apoi, condiții de lucru echitabile, pentru că nu este uh, întotdeauna uh, suficient să ai un loc de muncă, locul de muncă și condițiile de angajare trebuie să fie echitabile. Pentru că asta uh, garantează și un echilibru între viața profesională și personală, respectiv condiții de lucru sigure. Și apoi un acces echitabil la servicii de sănătate și sociale. Toată lumea are Eh, dreptul la eh, aceste servicii. Trebuie să eh, readucem la viteza de croazieră procesul de convergență european și trebuie să adaptăm, să-i ajutăm pe salariații în Uniunea Europeană să se ajusteze la piața actuală a forței de muncă. Instituțiile europene au uh, reiterat aceste, uh, aceste elemente, uh, proclamând în noiembrie 2017 pilonul social al Uniunii Europene. Comisia, alături de Consiliu, au făcut acest lucru. Pilonul social a fost uh, însoțit și de o tabelă de marcaj socială a serviciilor sociale care a fost integrată în semestrul european. Și astfel am uh, dobândit uh, o vedere de ansamblu asupra nevoii de reforme în domeniul social în Europa. Um, semestrul urmă, european urmărește toate, toți indicii, decalajul în ocupare, condițiile sociale, această, acest tabel arată și care sunt uh, provocările înfruntate de statele membre și în ce sens trebuie să ia măsuri statele membre. Săptămâna viitoare vor fi publicate noi date, vor fi sta, uh, publicate și publi, uh, prioritățile noi de investiții în statele membre, aceste uh, priorități ur, urmând apoi să fie elementul de orientare pentru alocarea și cheltuirea judicioasă a fondurilor structurale. Este nevoie de reformă și pilonul social al Uniunii, European, al Uniunii Europene este busola noastră și de aceea noi toți, Parlamentul European, Parlamentele Naționale din Uniunea Europeană, reprezentanții regiunilor, Comisia Europeană, cu sprijinul Uh, partenerilor sociali și cu societatea civilă, trebuie să facem cu toții așadar din semestrul european o poveste de succes. Doar împreună putem să ducem la bun capăt în Uniunea Europeană și în statele membre reformele care sunt necesare. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna comisar. Următorul nostru vorbitor este domnul Steven Gerold, care va, va lua cuvântul în uh, locul domnului Tom Van den Candelare, care am înțeles uh, uh, este împiedicat să participe la această reuniune plenară. Vă dau așadar cuvântul, stimate domn. Thank you, Chair. Um, Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule, doamnă comisar, stimați colegi. Îl reprezint într-adevăr pe domnul Tom van Candelare, eh, prietenul meu, care este, din păcate, eh, bolnav, eh, căzut la pat și el a scris textul în limba engleză, deci nu-l voi traduce în limba mea maternă. Sigur că domnul Van Candelare cere scuze că nu poate fi aici, Eh, din cauza că s-a îmbolnăvit eh, în weekend. Prioritățile semestrului european sunt eh, de ordin politic și de aceea este important ca ele să fie discutate, dezbătute într-un schimb de opinii cu reprezentanții parlamentelor naționale. În Parlamentul European, domnul Van de Candelare este pe, pe ultima sute de metri în a finaliza un raport privind semestrul European, care urmează să fie votată în comisie și în luna martie în plenara Parlamentului European. Ehm, Comisia Europeană a arătat uh, în uh, raportul său anual de creștere care sunt uh, prioritățile în ce privește investițiile. Mai întâi este nevoie de o consolidare fiscală, de investiții și apoi de reforme structurale. Noi acum trebuie să analizăm acest uh, triunghi de priorități pentru a spune Comisiei și Consiliului ce considerăm noi că ar trebui să fie uh, uh, pașii de politici care trebuie să urmeze. domnul Van de Caldelare are în atenție populația în curs de îmbătrânire și din comunicarea Comisiei Uh, domnul Van de Candelare a uh, scos în evidență elementele care au impact uh, a, a, asupra cărora are impact îmbătrânirea populației. Modificarea, schimbările demografice sunt esențiale în prezent și este nevoie de politici pe termen lung pentru a nu ne afla în situația de a corecta de mereu pe parcurs Uh, anumite neajunsuri. Trebuie să uh, ajustăm serviciile sociale astfel încât uh, și copiii noștri să se bucure de aceste servicii. Tocmai de aceea, pentru domnul Van den Candelare, este important ca îmbătrânirea demografică să fie avută în vedere când sunt formulate proiecte de reformă, de investiții. Ce se întâmplă într-o societate în curs de împătrânire? Îmbătrânirea este un trend uh, demografic uh, esențial și fundamental al uh, secolului 21 și afectează toate țările. Prelungirea ciclului de viață reprezintă unele provocări în materie de pensii, ale căror costuri cresc foarte mult. De asemenea, crește foarte mult și costul îngrijirii bătrânilor povara asupra PIB-urilor naționale este din ce în ce mai mare și astfel uh, pe în pericol uh, sustenabilitatea finanțelor publice. Îmbătrânirea uh, nu înseamnă doar că cresc niște costuri, dar înseamnă și că tot mai puțin oameni vor trebui să suporte acele costuri pentru tot mai mulți vârstnici. Deci vor exista tot mai puțin contribuitori la fondurile respective. Și atunci cum înfruntăm această situație? Trebuie să solicităm statelor membre să-și uh, formeze unele rezerve fiscale, apoi să implementeze reforme structurale și, trei, să uh, treacă la investiții strategice pentru viitor. Trebuie, uh, în ce privește rezervele fiscale, să ne asigurăm că în domeniul pensiilor și asigura, serviciilor pentru bătrâni, Uh, că vom avea suficiente uh, resurse la dispoziție. Nu putem lăsa creșterea uh, costurilor pe seama generației următoare. Și nu vorbim doar despre procentaje aici, dar stabilitatea fiscală este și baza Uniunii, Europene, Uniunii Monetare Europene, de aceea aceste măsuri au un impact asupra stabilității financiare. Apoi, reformele structurale. Este nevoie ca acele reforme care au fost considerate a fi necesare să fie și implementate, ținând cont de această îmbătrânire. În plus, globalizarea, eh, adaptarea tehnologică, digitalizarea au transformat deja eh, piața forței de muncă, ceea ce afectează ocuparea, dar și eh, natura meserilor și activităților cotidiene se creează practic noi categorii de angajați, dar și altele, altele și dispar. 3. Investiția în viitor. Echitatea intergenerațională înseamnă ă, păstrarea și asigurarea productivității pe viitor pentru a asigura creșterea economică în cele din urmă ca motor de generare a următoarelor reforme. Trebuie să investim în aptitudini, ă, nu doar în proiecte de infrastructură. Trebuie să investim însă înainte de toate în inovare și digitalizare. În rezumat, semestrul european va intra în curând în faza sa de recomandări specifice. În urma analizei specifice de țară a Comisiei, um, Comisia va formula așadar recomandări specifice uh, pentru fiecare stat membru pentru anul 2019. În ce privește implementarea, n-am văzut până acum cifre foarte promițătoare. De aceea este important să recunoaștem că uh, mai întâi avem a face cu recomandări și nu cu niște obligații uh, uh, pentru statele membre. Însă, pentru a implementa recomandările este cu atât mai mult nevoie de un consens politic. Și aici intervin parlamentele naționale. Tocmai de aceea Uh, aștept uh, cu interes uh, opiniile dumneavoastră în legătură cu modul în care ar trebui să mergem mai departe. Încă o dată, în numele colegului meu, Tom van der Candelare, îmi cer scuze pentru asența sa din această după-amiază. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumim și noi, spune doamna președinte. Și acum am plăcerea să dau cuvântul doamnei Agnieszka Kozlovska-Raievici, membră a Comisiei pentru Ocuparea Parlamentului European. Aveți cuvântul, doamnă deputată. Madam uh, Chair, uh, Commissioners. Doamnă președinte, uh, doamnă și domnule comisar, dacă îmi permiteți, uh, voi uh, lua cuvântul în limba mea maternă, așa că vă rog să vă puneți căștile. președinte. Comisia Europeană a deja ne-a prezentat uh, uh mesajele sale uh, pozitive în legătură cu realitatea de uh, politice economice. Dar să nu uităm că Uniunea Europeană nu este o economie națională. Și tocmai de aceea trebuie să, ca noi împreună să creăm uh, un trend de creștere durabilă și uh, să legăm elementele de creștere economică de cele de componenta socială. Comisia de ocupare a arătat că deja s-au realizat uh, multe progrese pe piața forței de muncă. Vrem ca oamenilor, oamenii să aibă o viață mai bună. Din păcate însă, progresul nu a ajuns la toată lumea în aceeași uh, măsură. Există clivaje economice, există diferențe teritoriale între regiuni, oamenii câștigă bani foarte diferiți, există peste 100 de milioane de cetățeni care sunt amenințați de excluziune și sărăcie. Uh, și chiar dacă aceste cifre de îngrijorare uh, sunt pe un trend descrescător, ele trebuie să ne îngrijoreze, să ne preocupe în uh, continuare, mai ales uh, uh, dacă ne gândim de pildă la situația femeilor, femeilor în prag, pragul vârstei de personare, care au o poziție foarte proastă pe piața forței de muncă. În același timp e nevoie de tot mai mult de îngrijirea concetățenilor noștri mai vârstnici cele mai multe persoane care lucrează în îngrijire eh, sunt femei, care lucrează în rapoarte de eh, muncă informale, deci eh, neplătite sau fără un contract de muncă. Există și foarte multă muncă la negru. Nu pentru că oamenii, să zicem, neapărat vor să evite impozitarea, ci pentru că nu există mai ales reguli foarte simple pentru ocuparea unor persoane în gospodăriile private. Îngrijirea bătrânilor, îngrijirea copiilor este o uh, activitate asumată în cele mai multe cazuri de femei. Și uh, aici, iată că există deja un clivaj în ce privește pensiile uh, pentru femei și pentru bărbați. Am putea rezolva foarte multe dacă am reușit să creăm mai multe instituții de îngrijire, mai multe uh, instituții de ocropiri, ocrotire a copiilor pentru a echilibra oarecum situația ocupării așa cum, așa cum uh, s-a solicitat și în pachetul de uh, recomandări pentru uh, echilibrul dintre viața, concilierea dintre viața personală și profesională. Și munca este importantă, dar și familia este importantă și cred că aici trebuie să intervenim mai înainte de toate pentru a aduce îmbunătățiri situației forței de muncă. O altă problemă a pieței forței de muncă este reprezentată de aptitudini. Știm că 40% dintre uh, uh, angajatori nu găsesc uh, personal calificat sau suficient de calificat pentru posturile vacante. Uh, um, 20% dintre, dintre potențiale ocupanții acestui Eh, posturi nu au nici măcar cele mai de bază aptitudini, eh, citit, eh, socotit, scris. 40% nu au aptitudini matematice fundamentale și asta este o mare problemă pe piața forței de muncă din Europa. Tocmai de aceea am creat agenda pentru noua, noile competențe și garanția pentru aptitudini actualizate prin care vrem să ne asigurăm că toți cetățenii vor avea, vor dispune de cel puțin uh, niște aptitudini de bază pentru acest uh, secol. Apoi, importante sunt și aptitudinile digitale și așa, ceea ce numim noi soft skills. Dar să nu uităm că aceste competențe și aptitudini uh, se, se creează încă din uh, cele mai, uh, de la cea mai fragedă vârstă, încă din uh, școală, din mediul preșcolar. Pentru ca tinerii să poată ține pasul cu digitalizare, trebuie să creăm mai întâi aptitudini digitale la, de bază la toată populația. Uh, constatăm că există un clivaj de gen în ce privește utilizarea uh, instrumentelor digitale. Femeile folosesc mai puțin internetul decât uh, bărbații, iar de asemenea s-a constatat se constată că femeile lucrează mai puțin în sectorul tehnologiilor comunicării și informației, eh, care este un sector foarte bine plătit. Noi nu dorim ca acest sector să fie ocupat și gestionat pe viitor doar de bărbați. Este un sector în care și femeile și-au locul. Aceast, acest eh, clivaj poate fi rezolvat, de pildă, prin adoptarea Uh, directivei în legătură cu uh, prezența la locul de muncă, pentru că există foarte multe stereotipuri în legătură cu uh, femeile și aptitudinile acestora în uh, sectorul IT. Dacă femeile s-ar, s-ar interesa sau ar exista locuri uh, de muncă interesante și atractive pentru femei în domeniul IT, atunci mai multe femei s-ar putea uh, ocupa aici și ar putea să chiar ocupe locurile vacante. Ar face ca Uniunea Europeană să fie o Uniune mai echitabilă. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumim foarte mult! Următorul nostru vorbitor este doamna Maria de Mar membru al Parlamentului Spaniol. Aveți cuvântul, doamnă. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru ocazia de a participa la această reuniune privind eficiența semestrului european ca instrument de coordonare uh, este un moment foarte important, fiindcă suntem la capăt de mandat și avem un uh, orizont bugetar și în colimator avem uh, strategia 2020, obiectivele acestea. Deci este un moment de reflexie. La 9 ani după ce am creat în 2010 semestrul european, după părerea mea, acest instrument a dat rezultate pozitive și a demonstrat un lucru foarte important, și anume că le-a permis statelor membre uh, să își contureze propunerile bugetare odată ce cunosc uh, detaliat din punctul zero care sunt prioritățile de acțiune ale Uniunii Europene și riscurile și incertitudinile generale sau individuale care uh, sau, uh, sau posibile dezechilibre care apar. Bineînțeles, acest lucru permite îmbunătățirea proceselor cu reguli mai clare, este mult mai ușor să duci o politică fiscală și, în egală măsură, se oferă mai multe garanții cetățenilor. Este, înseamnă și o implicare mai mare. Eu chiar aș vorbi de o mai mare complicitate între instituțiile europene și parlamentele naționale și, bineînțeles, cu întreaga societate europeană. Oricum, eficiența noi guvernanțe și mai ales a semestrului european este măsura atingerea obiectivelor stabilite inițial și în mod obiectiv putem să spunem că s-au făcut pași înainte semnificativi pe aceste patru direcții pe care le-am stabilit la început în ceea ce privește mm, verificarea conturilor publice și procesurile de consolidare fiscală, procesele de consolidare fiscală și în Spania a avut o consolidare fiscală de 6,3% mm, care a corectat dezechilibre macroeconomice, a stimulat investițiile și a acordat un rol important reformelor structurale care favorizează creșterea economică și locurile de muncă. Vreau să vă dau două date pe care a vorbit și președintele Juncker, 21 uh, semestre de creștere neîntreruptă și crearea a 12 milioane de locuri de muncă. Aceste cifre vorbesc de la sine și mai ales în Spania, eu vă spuneam, între 2011 și mai 2018 s-a redus uh, deficitul bugetar cu 6,3%, s-au creat aproape 3 milioane de locuri de muncă și creșterea economică a fost de 3,1%. Iată, deci, această stabilitate și aceste consecințe pozitive ale semestrului european sunt binevenite și Haideți totuși să nu ne culcăm pe lauri, dar trebuie să spunem foarte clar că acesta este drumul bun și ne va duce acolo unde vrem și atunci, bineînțeles, vom ajunge unde ne dorim, dacă facem modificările necesare, simplificând lucrurile, îmbunătățind comunicarea, dar oricum, lucrurile au rezultat fost bune până acum. Apoi, vreau să subliniez faptul că semestrul european a arătat că Uniunea Europeană poate să dea răspunsuri solide. Criza economică a fost uh, o mare provocare pentru Europa, unde s-a pus în întrebări și moneda euro, iar efectele crizei, efectul devastator asupra conturilor publice țărilor și asupra economiei reale, uh, un efect îngrozitor. S-au pierdut locuri de muncă și așa mai departe. Era nevoie de un răspuns rapid și ferm, iar aici Uniunea Europeană a a oferit nu numai instrumente pentru a lupta împotriva unor efecte mai grave, ci și un pachet de măsuri pentru a consolida acele aspecte ale guvernanței unde criza a arătat că există slăbiciuni. Și cred că toate acestea au fost foarte importante și iată aici semestrul european s-a dovedit un instrument foarte important, foarte ambițios în ceea ce privește capacitatea de răspuns a Uniunii Europene. Iar în al treilea rând, eu cred că este important um, și angajamentul Uniunii Europene în ceea ce privește stabilitatea, toate mecanismele, revizuirea exante, alertele și așa mai departe, a, se bazează pe un principiu ineluctabil și anume răspunderea în ceea ce privește răspunderea bugetară a țărilor și stabilitatea economică și bugetară. Iar aceasta este o plus valoare și reprezintă o garanție pentru cetățenii europeni, iar acest angajament al Uniunii Europene în ceea ce privește valori economice, stabilitate cu conturile publice echilibrate, reprezintă un aspect decisiv și important, pentru că este cel mai bun ajutor și cea mai bună garanție a statului social, fiindcă ne permite să redemarăm consumul și investițiile și pentru că angajamentul față de stabilitate reprezintă un angajament în ceea ce privește impactul pe care îl aduce această stabilitate la nivelul creșterii economice și la nivelul uh, creării de locuri de muncă. Și Vă mai spun un lucru. Uh, acest angajament ține și de acțiunile statelor membre, un angajament în ceea ce privește reformele. Vreau să fac referire aici. Uh, la un lucru. Întotdeauna uh, uh, nevoia și sprijinul la mers mână în mână. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru guvernele statelor membre când vine vorba despre derularea reformelor. Iar aici vreau să fac referire um, la um, serviciul de, de sprijin a reformelor structurale, um, aproape 500 de proiecte și nivelul ridicat de cerere a devenit cât, cât de importante sunt aceste servicii, cât de importante sunt acest serviciu, acest serviciu. Și apoi s-a dat dovadă de acțiuni ferme din partea statelor membre, din partea instituțiilor europene. Iată de ce reformele și eforturile unui stat membru au un efect de multiplicare și este o acțiune coerentă și fermă din partea Uniunii Europene. Și închei, închei imediat, dragi colegi, domnilor și domnilor, vorbindu-vă despre faptul că cetățenii Uh, trebuie să vadă că uh, Europa le poate rezolva problemele și că proiectul european va fi mai uh, solid în momentul în care poate să dovedească care capacitatea de colaborare, că poate să ofere soluții problemelor cetățenilor. Iar aici avem instrumente foarte importante, foarte valoroase, care și-au dovedit importanța. Iar aici, semestrul european este un instrument de mare valoare, cum v-am spus și cu reformele necesare, trebuie să îl folosim în continuare din plin. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și nu în ultimul rând, domnul John Lahad, membru al Parlamentului Irlandez. Lahart, domnul Lahart, ați cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul în cadrul acestui eveniment Mă numesc John Lahart, cum ați spus, și sunt vicepreședinte al Comisiei pentru Supraveghere uh, Bugetară în uh, Parlamentul uh, Irlandez. În ceea ce privește relevanța semestrului european la procesul bugetar din Irlanda, vreau să vă spun că în ultimii ani Parlamentul Irlandez a făcut mai mulți pași de reformă a procesului bugetar. Iar o parte a acestui proces de reforme a fost faptul că în 2017 s-a instituit acest birou bugetar al Parlamentului European. Iar acum, parlamentarii irlandezi au acces la cercetare, la statistici de mare calitate, ceea ce ne permite să analizăm uh, documentele bugetare mult mai bine decât în trecut. Comisia pentru Control Bugetar a fost instituită tot în cadrul acestui program de reforme pentru a consolida uh, implicarea Parlamentului în procesul bugetar. Această comisie își derulează activitatea împreună cu biroul bugetar pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor bugetare pe care le au la dispoziție parlamentarii și pentru a putea derula controle ex-ante înainte de uh, exercițiul bugetar. Suntem la, la începutul acestui proces. Și pentru a pune bazele unui control bugetar eficient, comisia noastră a început să-și alinieze activitatea cu uh, calendarul semestrului european. Deci, la momente cheie de-a lungul anului, Comisia noastră și Comisia Financiară se uh, implică în acest proces al semestrului european, ceea ce înseamnă reuniuni regulate pe diverse teme. În fiecare an, în aprilie, ne întâlnim cu miștii de finanțe pentru a discuta uh, de actualizarea aspectului de stabilitate. Ambele comisii se întrunesc și cu, s-au, s-au întâlnit cu domnul comisar Dombrovski și Uh, pentru, deci pentru a discuta CFM-ul, uh, ultimul CFM și, reformarea, și reforma bugetară. În mai 2018 ne-am întâlnit și cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a discuta raportul pe țară și recomandările uh, specifice fiecarei țări, iar luna viitoare ne vom întâlni cu Comisia Europeană pentru a discuta raportul de țară al, al Irlandei, ceea ce, bineînțeles, ne va ajuta la schimbul de păreri cu Ministerul de Finanțe în momentul în care ne, pre- ne va prezenta actualizarea programului uh, Ministerului de Finanțe care se derulează după întâlnirea cu uh, Uh, comisiile bugetare. Și vreau să salut uh, activitatea domnului profesor de Ambrascăs și uh, a Comisiei pentru Control Bugetar și pentru modul în care am colaborat până acum. Așteptăm și cu nerăbdare colaborarea pe viitor. În ceea ce privește procesul bugetar, uh, semestrul european reprezintă un cadru foarte important pentru um, conturarea bugetului național, de-a lungul timpului a existat o implicare foarte strânsă cu semestrul european din partea Parlamentului. Programul de stabilitate, actualizarea programului de stabilitate va fi discutată în Parlament și în comisia noastră. Avem întâlniri regulate cu Consiliul de Consiliere Fiscal uh, și aici se discută impactul regulilor fiscale asupra procesului bugetar din Irlanda. Procesul semestrului european ne-a ajutat să punem mai mult accent pe mm, calitatea informațiilor bugetare din uh, documentele prebugetare, cum ar fi um, declarația economică de vară care stabilește poziția guvernului bugetară și care se discută uh, cu comisia noastră și în Parlament în iulie în fiecare an. Dar uh, e loc de mai bine, bineînțeles. Uh, munca mea și a colegilor de la Com- Comisia pentru Control Bugetar ne-a oferit uh, unele posibilități de folosire mai bună a semestrului european, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra procesului bugetar, încurajând dezbaterea parlamentară și transparența. Dar vreau să subliniez uh, un lucru, un loc unde ar fi loc de mai bine la, în ceea ce privește folosirea semestrului european. Uneori calendarul eh, limitează implicarea Parlamentului, mai ales în ceea ce privește SPU și planurile bugetare. Anul trecut, de pildă, noi nu am reușit să, să, să, ne, să discutăm cu uh, Comisia pentru Control Bugetar privind semestrul european, fiindcă reuniunea trebuia să aibă loc pe data de 9 octombrie, ziua uh, în care se stabilește bugetul în Irlanda, iar uh, biroul bugetar uh, a, a, a stat foarte clar că e nevoie de o abordare pe termen lung a planului bugetar care să corespundă cu ciclul economic. Ar fi deci bine ca o astfel de abordare să se oglindească în semestrul european. Apoi, s-ar putea să fie nevoie de mai multă flexibilitate în ceea ce privește aplicarea regulilor fiscale, mai ales în ceea ce privește fondurile pentru cazuri de urgență și vreau să mai uh, Uh, vorbesc despre unde s-ar putea îmbunătăți implicarea cu semestrul european. Trebuie să existe mai multă participare a Parlamentului în ceea ce privește raportul pentru țară și recomandările acesteia. Comisia a început să discute aceste aspecte ale semestrului european și va, și va continua activitatea pentru a încuraja o dezbatere și mai profundă în ceea ce privește aceste aspecte la nivelul Parlamentului irlandez. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă, eu vă mulțumesc, iar acum Vreau să le mulțumesc și vorbitorilor noștri distinși eh, pentru contribuțiile lor eh, consecvente și pentru puncturile, punctele lor de vedere și acum aș dori să dau cuvântul co-președintelui acestei ședințe, domnului Gualtieri, domnule co-președinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc eh, foarte mult. Haideți să începem dezbaterea. Primul vorbitor este domnul Feller din Germania, de la PPE. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Semestrul european a fost introdus ca mecanism de avertizare în vremuri de criză. Am auzit că este o reușită și sunt absolut de acord deoarece a continuat să se dezvolte, deoarece a fost revizuit, deoarece s-a reînnoit. Cum ar uh, sta lucrurile dacă semestrul uh, european uh, și recomandările specifice de țară nu ar fi fost puse în aplicare în măsură de 30-40%, ci mai mult, cred că am fi mai departe. Într-adevăr, creșterea economică nu este percepută de toți cetățenii europeni în același fel, nu ajunge la toți la fel, în aceeași măsură. Și vreau să mă refer la cazul Germaniei, și anume că avem o creștere economică, am avut o creștere economică susținută care acum încetinește, deoarece suferim de pe urma unei lipse de personal calificat considerabil. Avem în rest, în Europa, o rată crescută a șomajului, mai ales în ceea ce privește tinerii, ne confruntăm cu provocări uh, ample, tot mai numeroase și statele membre, după părerea mea, trebuie să continue cu efortul lor de reforme, trebuie să facă investiții țintite pentru a reduce nivelul datorilor și mai ales Uh, rezerva bugetară este un factor important pentru a asigura stabilitatea. O propunere pe care vreau să o prezint este ca fondurile de coeziune să fie mai strâns legate de, de semestrul european, de recomandările, să luăm recomandările specifice de țară drept orientări, pentru ca în același fel să creăm un mediu bugetar optim pentru investiții. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Stanislavic din Polonia, de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Niciunul dintre noi nu are îndoieli în ceea ce privește avantajele pe care le prezintă semestrul european pentru economia Uniunii Europene. 8 ani de experiență în ceea ce privește funcționarea acestui instrument e de ajuns pentru a ne face o părere referitor la cum va evolua acest instrument în uh, următoarea perioadă. Trebuie să ne gândim dacă formula actuală, aplicarea actuală a semestrului european respectă uh, provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele membre am putea să ne întrebăm dacă sistemul de coordonare al politicilor economice este optim. Dacă există un sistem pentru a recompensa acele state membre care dau un bun exemplu, poate am putea face un pas înainte fără a ataca punctual statele membre. Firește, e vorba de chestiuni delicate, însă poate nu e neapărat rolul nostru, nu e însă oare rolul nostru ca deputați naționali să punem acele întrebări complicate, pentru că mult prea adesea suntem destinatarii pasivi a pentru informațiile care vin de la Comisie, de la Uniunea Europeană. Poate ar trebui să luăm o atitudine activă pentru a îmbunătăți guvernanța economică în Uniunea Europeană. Poate a venit clipa să profităm de întâlnirea de, din aceste zile pentru a clarifica toate acele întrebări cheie pentru Uniunea Europeană. Poate că de fiecare dată când ne întâlnim, ar fi bine să includem un vot formal. Pentru că deciziile luate pe baza unui consens general ar trebui să se aplice tuturora. Am putea discuta despre acest lucru. Vreau să vă reamintesc de asemenea faptul că adesea Comisia Europeană alege codecizia în uh, ce privește aspectele cele mai delicate. De altfel, E însăși Comisia Europeană cea care susține o trecere treptată de la um, majoritate absolută la o majoritate calificată. Vă reamintesc că, de altfel, comisarul Moscovici spunea că în anii 50 era logic să ai unanimitate pentru că erau doar șase state membre, însă în ziua de astăzi nu mai are niciun sens să ai unanimitate. E greu să nu fii de acord cu domnul comisar. Ar trebui să facem un efort pregătitor în acest sens. Iată de ce în Parlamentul European, cu ajutorul președinției române, am putea crea un grup de lucru la Parlamentul European care să aibă sarcina de a analiza rezultatele acestor 8 uh, ani de întâlniri pentru a veni cu propuneri de modificare. Mulțumesc foarte mult! Am uh, salutat uh, ce spuneați ori referitor la introducerea majorității calificate. În plus, a introduce un vot aici, în timpul acestor întâlniri, ar presupune un vot la nivel transnațional, ar fi mai dificil de organizat are acum cuvântul domnul Papadimoulis în numele Parlamentului European, în numele grupului GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep cu vești din Grecia. Previziunile recente ale Comisiei afirmau că pentru 2019 rata de creștere în Grecia va fi de 2,4%. După ani îndelungați de criză economică, țara mea a început să vadă o rată a creșterii superioară ratei medie de creștere înregistrată în Uniunea Europeană, iar această tendință se um, estimează că va continua și în 2021. S-a înregistrat și o reducere a șomajului, deși rata șomajului rămâne în continuare destul de ridicată. În estimările sale, Comisia arată că întreaga economie a Uniunii Europene încetinește față de previziunile anterioare. Acest lucru se aplică economiei Germaniei, Franței, Italiei. Ce înseamnă asta? Că trebuie să facem mai mult și mai bine ca țări din zona euro pentru a face față viitoarei uh, probabile crize care ne așteaptă, având în vedere incertitudinile care plutesc la ora actuală, cât și războiul comercial cu Statele Unite și China. Președinția română, Parlamentul European și Parlamentele naționale au tot interesul să încerce să termine negocierile pentru CFM pentru intervalul 2021-2027. La Parlament avem o abordare punctuală, însă există anumite state membre la Consiliu, anumite guverne, care tergiversează și această întârziere are repercursiune asupra economiei europene. Vreau să vă spun de asemenea că Consiliul și Comisia au insistat de patru ani, dar tot n-am reușit să ajungem la Uniunea Bancară Europeană. Nu am reușit să concretizăm cel de-al treilea pilon al Uniunii Bancare, și anume um, partea aferentă garantării depozitelor. Guvernele Germaniei și țărilor de jos uh, sunt cele care nu ne lasă să finalizăm Uniunea Bancară. O altă problemă uh, reprezintă taxarea economiei digitale nu e corect ca mari giganți uh, a internetului să nu plătească impozite în timp ce IMM-urile și alte întreprinderi plătesc uh, taxe enorme. Trebuie să ne asigurăm că acești giganți ai internetului sunt impozitați de asemenea. Doar așa putem pune capăt inegalității în Europa. Acest clivaj crește tot mai mult, clivajul între cei săraci și cei bogați, cât și clivajul între statele membre mai bogate și mai sărace. Nu e corect ca fondurile de coeziune să fie eliminate din noul CFM. De pildă, politica de coeziune și politica comună agricolă ar trebui să fie întărite, nu subminate. Iar dacă totuși diluăm aceste politici, nu facem decât să alimentăm discursul populiștilor și extremiștilor de dreapta care vor să distrugă Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Margherita Marques din Portugalia, grupul SID. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Semestrul european a devenit eh, un eh, exercițiu important de coordonare a politicilor economice și sociale și și a intrat în eh, normalitate în ceea ce privește participarea statelor membre la acesta în Uniunea Europeană. Adesea vorbim despre apropierea Uniunii Europene de cetățeni, de, de, de, de importanță de a, face din, de a face ca Uniunea Europeană să fie mai democratică. Dar este important să menținem această narrativă când vorbim despre politici concrete. În ce măsură va reuși ca semestrul european să devină un instrument uh, care să aprofundeze funcționarea democratică a Uniunii Europene și care să apropie cetă- cetățenii de Uniunea Europeană vă întreb eu. Și trec la primul punct pe care vreau să-l ridic. Este, vorbesc, este vorba despre uh, acest ownership din partea statelor membre. Domnul Dombrovskis, în uh, cei trei factori de succes a semestrului european, a vorbit despre comunicarea cu parlamentele europene. Eu cred că nu este suficient uh, sau că este prea slabă. Parlamentele naționale au nevoie de un rol mai puternic în ceea ce privește uh, Uh, semestrul european. În al doilea rând, doamna uh, comisar Tyson ne-a reamintit că acest exercițiu al semestrului european, un exercițiu de coordonare a politicilor economice și sociale, aceasta este definiția sa, iar pilonul european al drepturilor sociale, uh, vă reamintiți de scoreboard, este foarte important, fără îndoială, dar există o dimensiune mai slabă a semestrului european care este reprezentată de pilonul, euro, de pilonul european al drepturilor sociale. Acesta trebuie să fie consolidat în contextul semestrului european. Și în ultimul rând, în al treilea rând, ne confruntăm cu Brexitul acum. Un Brexit dur, un Brexit uh, uh, mai ușor sau un Brexit fără acord. Indiferent care uh, va fi calea pe, pe care o vom urma până la urmă, una mai bună decât cea, cealaltă, aceasta va avea un impact asupra cetățenilor acum. În ce măsură se ține cont de impactul Brexitului în prioritățile politice ale Uniunii Europene, în prioritățile politice ale semestrului european? Vă mulțumesc! Mult obrigada! Now... Mulțumesc foarte mult! Doamna Higgins din Irlanda neafiliată. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Alții au vorbit mai devreme de importanța consolidării glasurilor parlamentelor. Cred că Parlamentul European s-a pronunțat referitor la raportul anual de creștere anul trecut, cerând o dezbatere publică mai generală și cred că e important să se audă glasul societății civile în cadrul acestui semestru european. Irlanda este singura țară unde a fost implicată în mod formal societatea civilă în procesul semestrului european. Din păcate, acest lucru nu s-a aplicat și nu s-a extins așa cum ar fi trebuit. Cred că ar fi esențial dacă vrem o asumare reală să se includă societatea civilă în acest dialog referitor la ce înseamnă dezvoltarea durabilă și cum se aliniază cu semestrul european. Mulți reprezentanți ai societății civile simt că ultimul proces, ultimul semestru european a fost un eșec pentru că se pune accentul mult mai mult pe obiective fiscale de termen scurt decât pe obiectivele de, pe termen lung de creștere inteligentă și inclusivă. Trebuie să ne asigurăm că există o abordare mai echilibrată pe măsură ce privim înspre viitor, este important ca obiectivele de dezvoltare durabilă sau obiectivele climatice de la Paris sunt uh, puse în centrul viitorului semestru european pentru a nu relovi uh, de situația în care Brexit sau cheltuielile suplimentare militare ne afectează și ne reduc perspectivele viitoare de creștere. Acum, în ce privește pilonul social, din păcate, la ora actuală, în ce privește legat de semestrul european, vedem tabelul de bord, vedem cum indicatorii pentru pilonul social nu se potrivesc cu abordarea care ar trebui să se regăsească în semestrul european. Avem așadar o scuză la care pot recurge statele membre, pentru că încearcă să se gândească tot timpul dacă sunt peste medie sau sub medie, dar nu e de ajuns. Avem nevoie de indicatori de calitate care măsoară realmente calitatea muncii, rolul infrastructurii în ce privește îngrijirea. Trebuie să fie indicatori cu substanță. În plus, participarea societății civile e, la nivel european și la nivel național este cea care ne va permite să aducem plus valoare pentru a nu trebui să tot ajustăm și reparăm pe parcurs semestrul european cum facem acum. Mulțumesc! Domnul Pimenov din partea grupului SID din Letonia. Mulțumesc, eu am să vorbesc în limba engleză cuvântul cel mai la modă în ce privește semestrul european în acest an a fost uh, investițiile, așa cum uh, stabilitatea macroeconomică a fost în, pe buzele tuturor acum șapte ani. Eu cred că cei care promisteau uneori că fondurile internaționale vor veni de îndată ce stabilitatea macroeconomică va fi asigurată, practic uh, au dat faliment. Politica de austeritate a provocat suferință în societățile noastre, a provocat migrație economică și a adus un regres permanent în societățile noastre, mai degrabă decât o creștere permanentă. E clar că din două motive ar trebui să se prioritizeze investițiile naționale, pentru că, în primul rând, economiile naționale au nevoie de investiții publice pentru a crește cererea internă. În al doilea rând, pentru ca investițiile private să vină, ar trebui, înainte de toate, să existe investiții publice în funcție de cerere. Trebuie să se revizuiască tratatul fiscal. În primul rând, metodologia pentru determinarea deficitului structural ar trebui să fie reanalizată, pentru că această variabilă atât de academică e greu de calculat și poate provoca daune grave economiilor statelor membre pe viitor. Soluția ar fi să uh, introducem o valoare asociată cheltuielilor mai degrabă decât uh, dezechilibrele macroeconomice, pentru că cheltuielile pot fi controlate mai ușor. În al doilea rând, calcularea deficitului structural ar trebui să se bazeze pe un interval mai lung decât uh, perioada de 2 ani pe care se bazează la ora actuală. În uh, continuare, tratatul de creștere și stabilitate ar trebui să includă și cofinanțarea la nivel național um, și excluzând, îmi cer scuze, investițiile naționale din calculul um, deficitelor în uh, procedurile de investiție. Mulțumesc, domnul Borghi, Italia, eh, din partea grupului NF. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dragă coleg. Am auzit în introducere, jonglându-se cu cuvinte drept credibilitate, asumarea răspunderii. Da, minunat, însă această credibilitate, această asumare a răspunderii ar trebui să se traducă din vorbe în fapte. Însă, la, în introducere, Italia a fost scoasă în evidență ca nerespectând uh, normele. Există de altfel și un raport referitor la țările cu uh, o procedură de uh, deficit excesiv care prezintă Italia în această listă. Celălalt document pe care ni l-ați furnizat cu tabelul de bord 2019 arată că, de fapt, lucrurile stau cu totul altfel. Din 15 parametri, Italia se află mult sub uh, pragul uh, acestui deficit de 3%. Există multe state care uh, nu se încadrează, ne respectând unele 5 parametri, altele 7, altele 4. Noi, în schimb, nu respectăm decât 2 parametri. Vorbim, de fapt, de datorie și de șomaj, care, de fapt, sunt victimele condițiilor și dictatului impus de Uniunea, Economic, de Uniunea Europeană. Pentru că noi eram uh, mult sub pragul uh, stabilit de deficit când Monti a uh, intervenit iar rezultatul a fost o majorare a datoriei, a deficitului și o creștere a șomajului. Iată de ce aș dori să introduc un parametru suplimentar în acest tabel um, de bord de referință. Țara care plătește și care primește bani de la bugetul intern al Uniunii. E, sincer, destul de surprinzător să fie o țară care respectă, să fie țara care respectă cei mai mulți dintre acești parametri și țara care contribuie cel mai mult la bugetul Uniunii și să fii după aceea scos în evidență de reprezentantul unei țări care primește de la buget de la bugetul la care au contribuit țări ca Italia. Pentru a fi consecvent și pentru a fi credibil, trebuie ca toate țările să beneficieze de același tratament. Dar nu așa stau lucrurile. Dacă o țară are un guvern care nu ți-e pe plac, dintr-o dată se transformă în personajul negativ. Dacă, în schimb, la guvernare se află un guvern uh, care ți-e pe plac, atunci acea țară poate să, facă după, să procedeze după bunul plac să ne gândim la țara domnului comisar Moscovici, care poate să depășească pragul de 3% de deficit din PIB ani la rândul și totul e în regulă, în timp ce Italia 2% deficit din PIB i-a arătată cu degetul. Fie aceste lucruri uh, se vor schimba în noul Parlament sau mai bine nu mai vorbim de credibilitate și de asumarea răspunderii. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să vă mărturisesc că sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește lista indicatorilor din tabelul de bord, dar nu sunt de acord cu celelalte observații pe care le-ați făcut după aceea. Apreciez contribuția dumneavoastră la înviorarea dezbaterii. Acum, domnul Voțis din Cipru, SD. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διαπίστωση ότι... Stimați colegi, rezultatele arată că în cadrul semestrului european au avut loc uh, îmbunătățiri ale situației în statele membre. Și este corectă, corectă această constatare. Totuși, semestrul mai poate suferi uh, îmbunătățiri. Este important să purtăm un dialog constructiv uh, la care să participe toate părțile interesate, atât la nivel european cât și la nivel național. Suntem îngrijorați în legătură cu ce a făcut în ultima vreme Comisia Europeană pentru că Comisia Europeană a operat uh, modificări la acest semestru european. A schimbat unele aspecte considerate pozitive ale politicilor fiscale și financiare europene. Rolul Comisiei ar trebui să fie să se asigure că între partenerii sociali din Europa există un climat de pace. Noi, în Cipru, ne dorim, de pildă, un sistem fiscal mai echitabil. Și suntem interesați să, să examinăm propunerile Comisiei Europene. Însă, în cadrul semestrului european, Comisia a dat dovadă de faptul că, în continuare, Uh, este interesată exclusiv de uh, coordonarea dintre statele membre și de continuarea reformelor structurale. Totuși, trebuie evidențiat rolul cel pe care îl pot juca și asuma uh, parlamentele naționale când vine vorba de scrutinul parlamentar, când vine vorba de punerea în aplicare a, a proiectelor și programelor de coeziune în statele membre și și în alte privințe. Deci uh, trebuie să facem astfel încât semestrul european să dobândească mai multă legitimitate. Mulțumesc. Acum domnul Magdas din Grecia, reprezentând uh, GUE. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus pe bună dreptate doamna Thyssen, Aș vrea să spun încă de la început că unii dintre noi, din Grecia, cel puțin, suntem într-adevăr niște veterani ai semestrului european. Și atunci aș vrea să spun ceva dintr-o perspectivă ușor schimbată față de ce s-a auzit până acum. Dacă ne uităm eh, ce intervenții au fost operate asupra eh, semestrului european, trebuie să ne punem întrebarea aceste rezultate vor, se vor um, concretiza într-un studiu, într-un, într-un raport de analiză și evaluare Cum se va structura de acum încolo dialogul prin care, pe care l-am avut în ultima perioadă? Comisia ar trebui să se gândească, în opinia mea, la redactarea unui text, unui document care să ne prezinte situația actuală de ansamblu cred că trebuie să progresăm în această materie. Mulțumesc! Thank you. Now, um... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Silva Pereira, Parlamentul European, Grupul Socialiștilor și Democraților Europene. Obrigat, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mă alătur celor care au uh, subliniat importanța acestui dialog interparlamentar în contextul semestrului european. Și dați-mi voie să vă reamintesc că munca noastră este încadrată de o propunere a Comisiei de orientări pentru politica economică și bugetară Annual Growth Survey, studiul anual de creștere. Vreau să mulțumesc Comisie pentru această propunere care mi se pare una echilibrată, cu ce se sprijină pe trei piloni și pune accent pe investiții, pe um, reforme uh, nu numai pentru productivitate, ci și pentru incluziune și, în al treilea rând, importanța stabilității financiare, și a consolidării bugetare. În Parlamentul European noi discutăm deja despre aceste propuneri, având uh, viziuni politice diferite, așa cum este normal, dar într-un bun spirit de cooperare și într-un bun spirit al compromisului. De apar uh, lucruri noi. Acel un lucru nou reprezintă uh, Uh, o îmbunătățire, o, o scuzați, scădere a economiei mai gravă decât ne așteptam. Italia în recesiune, Germania în stagnare, iar întrebarea este ce răspuns politic ar trebui să oferim noi. Ce răspuns ar trebui să ofere politica bugetară și politica fiscală într-un context în care știm că politica monetară uh, face un pas înapoi. Uh, nu cred că este import, nu că e necesară o schimbare radicală a politicii bugetare, dar în propunerile comisiei se transmit unele mesaje care trebuie să fie luate foarte în serios. Este vorba despre nevoia de um, a corecta deficitul de investiții. Apelul care se face uh, țărilor uh, de a face mai mult uh, pentru creștere. Toate aceste lucruri sunt importante pentru ca cetățenii să considere politica bugetară a Uniunii Europene un răspuns la provocările din prezent. Și sper că se va întâmpla acest lucru. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim și noi. Acum, doamna Crețu din România, grupul Socialiștilor și Democrații. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, avem la dispoziția noastră, la nivel european, trei instrumente pentru a interveni în obținerea a obiectivelor noastre. Mai întâi, reglementare printr-o legis- prin legislație europeană, apoi finanțare prin bugetul european și prin instrumentele financiare și, uh, trei, coordonarea politicilor naționale în cadrul semestrului european. Dintre acestea, coordonarea politică este instrumentul cel mai slab, dar ar putea compensa uh, prin uh, o voință politică susținută. Ce înseamnă asta? Uh, Aceleași, aceeași voință de a obține și de a implementa instrumentele care ne stau la dispoziție și de a implementa legislația cu consecvență. Până acum însă uh, există doar o aprobare formală, fără consecințe foarte clare în ce privește implementarea. Nu doar că există o voință politică destul de slabă în, această, uh, în acest sens, dar uh, Există totuși la nivel național, la nivelul guvernelor, interese politice la diferitele niveluri care și în plus există și realități diferite. Există diferite diagnostice pentru diferite state membre care formulează priorități diferite. Uneori, Comisia a propus și Consiliul a adoptat recomandări specifice de țară pentru acele state membre care în loc de convergență sau au evoluat în direcția uh, opusă, subminându-și, uh, subminându-și reciproc uh, interesele. Atunci când aceste țări au fost uh, abordate pentru a afla de ce s-a ajuns la acest uh, trend uh, opus uh, convergenței europene, s-a dat vina pe diferite direcții generale. De pildă, o recomandare de la Direcția Generală Ecofin de uneori contravine recomandărilor formulate de direcția, direcțiile coordonate de doamna comisar Thyssen. de multe ori uh, uh, unele um, uh, politici au fost implementate în proporție de 85%, pe când altele, cum ar fi în domeniul educației, uh, culturii, au fost implementate doar în proporție de 7%. Ei bine, trebuie să fim conștienți de aceste dificultăți și trebuie să uh, trecem la acțiuni, pentru că altminteri um, uh, uh, Uniunea Europeană ar putea deveni un mare eșec și ar fi o mare rușină, pentru că se pare că am uitat cât de important a fost prosperitatea și pacea pentru a se ajunge la nivelul de dezvoltare actual. Și parcă am uitat cât de mare este pericolul de a submina acest, această situație actuală. Prin lansarea semestrului european. Cred însă că am trecut la o etapă consolidată de dialog structural, atât între statele membre cât și între uh, noi, uh, ca o bază uh, certă pentru crearea și formularea unor noi politici importante pentru viitor. Mulțumesc! God. Mulțumesc acum doamna Olga Zdrihen, președinta Camerei Econ, Comisiei Econ a Comitetului Regiunilor. Mesdames et messieurs, chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, înainte de toate, mulțumiri călduroase pentru că am uh, putut reprezenta Comitetul Regiunilor încă o dată la această întâlnire. Raportul pe care îl va publica Comisia Europeană săptămâna viitoare ne va actualiza situația referitoare la recomandările specifice de țară. Impresia generală este însă că, după criză, reformele structurale au cam încetinit. Lucru explicat în treapt, în parte, um, de faptul că statele membre nu și-au prea asumat răspunderea pentru reforme. Trebuie să înțelegem de unde vine această reticență. Nu există însă un răspuns clar. Dar este important să încercăm să găsim acest răspuns pentru că există două aspecte care în ziua de astăzi sporesc importanța semestrului european. În primul rând, propunerea unui program de sprijin pentru reformele structurale. Comisia se pare că are convingerea că problema o reprezintă starea finanțelor publice, lucru care ar împiedica, într-un anumit fel, uh, sprijinirea celor grupuri sociale care suferă de pe urma unui impact negativ al reformelor. Comitetul uh, Economic și Social nu este de acord uh, cu această părere. Credem de altfel că reticența în a pune în aplicare aceste reforme structurale se datorează faptului că recomandările sunt realizate de Comisie în urma unui dialog cu guvernele naționale. Și mm, de cele mai multe ori, autoritățile locale și regionale nu sunt implicate. Există, bineînțeles, excepții. Mă gândesc aici la țările cu un sistem federal sau țări care au o tradiție îndelungată de parteneriat între diferitele niveluri de guvernare. Însă nu e o situație universală. Dați-mi voie să scot în evidență, după cum a subliniat și Comisia în comunicare sa referitoare la subsidiaritate din 2018, autoritățile locale și regionale nu participă, tocmai ca celelalte autorități, pentru că um, ele, de fapt, pun în aplicare legislația europeană în la nivelul aferent, de altfel, ele cunosc cel mai bine situația din teritoriu. În ce privește implicarea lor în semestrul european pe baza nivelului, pe baza parteneriatului și pe baza principiului guvernanței multinivel, deja din faza inițială, uh, când uh, reformele sunt identificate, ar face ca aceste reforme să fie mai bine acceptate, permițând în acest fel o punere în aplicare eficace. În al doilea rând, cea de-a doua noutate o reprezintă, bineînțeles, legătura mai strânsă cu politica de coeziune. Rapoartele de țară evaluează prioritățile pe termen lung de investiții a statelor uh, membre. Iată de ce recomandările semestrului 2019, după cum am văzut, stabilesc uh, perimetrul politicii de coeziune pentru 2021 și 2027. Politica de coeziune deja se bazează pe principiul parteneriatului și principiul guvernanței multinivel. Se vede limitată de principiul uh, semestrului european, unde aceste două principii nu se aplică, lucru care ar uh, ridica o problemă considerabilă de subsidiaritate și asta nu ar duce la creșterea asumării răspunderii pentru reforme. Președintele intervine, dacă vă puteți apropia de sfârșit. În aprilie, Comitetul Regiunilor va adopta un nou aviz referitor la legătura între politica de coeziune și semestrul european și va cere președinției române a Uniunii Europene ca orașele și regiunile să fie pregătite pentru a uh, veni cu strategii care să răspundă în mod flexibil la nevoile lor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez uh, bună continuare a activității. Wroblewski. Domnul Groblewski, Polonia, grupul ECR. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Domnule președinte, domnilor comisari, semestrul european are foarte multe beneficii, însă prezintă și unele dezavantaje. Acestea devin evidente atunci când uh, ne uităm la uh, uh, punerea în aplicare insuficientă din partea statelor. Motivul acestei transpuneri insuficiente ar putea să fie lipsa unor mecanisme la nivelul statelor membre pentru implementarea acelor uh, orientări uh, și ținte. Trebuie să ținem cont de lipsa acestor mecanisme atunci când vom stabili noi reguli pentru uh, implementarea politicii de coeziune în cadrul noului uh, cadru financiar anual 2021-2027. De asemenea, cred că este foarte important să promovăm da, dialogul real între statele membre și Comisia Europeană Însă acest dialog trebuie să aibă loc înainte ca uh, Comisia Europeană să-și publice uh, ghidul de implementare. Uh, asta ar crește gradul de implementare și ar crește și conformitatea cu acele ținte formulate de Comisia Europeană. Suntem deschiși pentru dezbateri, pentru, mai ales dacă vine vorba de crearea unor stimulente pentru statele membre, dar asta nu trebuie să slăbească politica de coeziune existentă. Un aspect foarte important. Mai ales dacă ne gândim că vrem să, uh, vrem să echilibrăm uh, situația uh, structurii și infrastructurii în statele membre. Mulțumesc, domnul Baniai, Italia ENF. Thank you, Chair. Uh, dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte Mulți colegi au reclamat faptul că semestrul european uh, ar trebui să fie, de fapt, un mecanism de coordonare între statele membre. Eu uh, vă provoc uh, și vă propun o altă o altă viziune. De care este motivul unei acestei mai bune coordonări? Este creșterea economică? Este deficitul bugetar zero? Haideți să ne reamintim că uh, coordonarea acestui mecanism nu a fost un uh, succes uh, pe deplin, mai ales dacă ne gândim la creșterea în zona euro versus cea în alte blocuri importante ale Uniunii Europene. Cred că acest mecanism de coordonare este obscur, este părtinitor, um, nu este echitabil. Um, îmi amintesc că unele țări au, că unor țări s-a cerut să-și reducă uh, cheltuielile bugetare în baza unor câtorva indici uh, foarte sumari. Nimeni nu, nu i s-a cerut să-și crească cheltuielile bugetare. Toată lumea cunoaște procedura privind excesul bugetar, dar, dar uh, mai este și indicatorul de excedent de, de balanța plăților. E bine, utilizând acești indici, semestrul european nu a reușit să fie un mecanism de coordonare al diferitelor politici naționale și aș îndrăzni chiar să spun că este o amenințare veritabilă la adresa Uh, statelor uh, membre uh, între ele, dar și la adresa coordonării cu alte mari economii, cum ar fi Statele Unite, care se pare că n-au suferit prea mult în urma crizei prin care am trecut. Deci eu cred că pe viitor Europa trebuie să ia foarte în serios această coordonare și, între altele, trebuie să se asigure că uh, Eh, regulile fiscale vor fi mai bine definite, vor fi mai bine coordonate și că se va eh, și se va renunța, să sperăm, la acel eh, financial output, o regulă care nu are niciun fel de sens. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Și acum, ultimul vorbitor, Anne de Milen, raportoare din partea CESE. Trei minute, vă rog. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mă, mă bucur că ne-ați permis să luăm cuvântul uh, prin intermediul meu. Am uh, întocmit un aviz privind analiza creșterii pe 2019, care va fi votat în plenar peste câteva zile. Ce conține acest aviz? În primul rând, se uh, constată faptul că, dat fiind incertitudinile la nivel european, dar nu numai, și la nivel mondial, și dat fiind încetinirea economică, e nevoie să se relanseze economia, pe de o parte, prin investiții, pe de altă parte, prin uh, creșterea productivității. Dar, uh, Trebuie să se reducă inegalitățile sociale în egală măsură prin uh, pilonul european al drepturilor sociale, care ar trebui să facă parte integrantă din semestrul european. Această adăugire, bineînțeles, ce nu poate fi ne- neglijată, este faptul că ar fi bine să răspundem uh, provocării climatice prin uh, reducerea amprentei eh, carbonului în economie. Acesta este un, o provocare foarte importantă de creștere durabilă, din motiv pentru care dorim să botezăm, eh, acest, să-l rebotezăm analiza anuală a creșterii durabile. În acest proces, uh, interlocutorii sociali și societatea civilă sunt uh, parteneri uh, foarte importanți. Trebuie să se țină cont mai mult de ei, fiindcă suntem cel mai aproape de realitatea de pe teren. Încă un aspect important îl reprezintă reformele structurale. Noi solicităm ca aceste reforme structurale să fie mai bine identificate, mai bine clarificate, fiindcă printre obiectivele de la început și ce constatăm pe teren există o mare discrepanță și dacă s-ar identifica mai bine aceste reforme structurale și dacă le-am clarificat, am putea să le evaluăm pentru a nu face greșeli mai târziu. Apoi, aspectele sociale devin din ce în ce mai urg- urgente și se manifestă din ce în ce mai pregnant din cauza inegalităților sociale între statele membre și la nivelul statelor membre, iar răspunsul rezidă pe de o parte în sprijinul salarial. În multe țări creșterea salariilor este inferioară creșterii productivității, ceea ce arată o pro- că există o problemă, fără să nu mai vorbim despre creșterea costului vieții, să nu uităm că salariile sunt un uh, sprijin al cererii interne, deci și un sprijin pentru relansarea economică. Am vorbit adesea despre rata de ocupare care este în creștere, dar trebuie să fim foarte atenți la calitatea acestor locuri de muncă, fiindcă un, uh, un numărul de ore prestate în 2017 este inferior celor din 2008, ceea ce înseamnă o precarizare a contractelor de lucru. Cum să, finanță, cum să finanțăm aceste investiții? E bine, printr-o fiscalitate corectă, ținând cont de capacitatea uh, de contribuția fiecăruia, dar vorbim despre finanțe publice sănătoase. Pentru noi este foarte important să se sublinieze faptul că se poate face acest lucru prin politici macroeconomice contraciclice, dar și prin această regulă de aur uh, care permite excluderea investițiilor publice cu mare plus valoare din pactul de stabilitate. Acestea sunt uh, aspecte la care trebuie să mai reflectăm. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Iar acum dau uh, cuvântul pentru răspunsuri și comentarii. Mai întâi, uh, vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Dombrovskis. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Gualtieri, stimați colegi. S-au uh, adresat uh, o serie de întrebări, s-au făcut comentarii și o să încerc să răspund Uh, să le răspund, să le răspund chestiunilor ridicate. În primul rând, în ceea ce privește aplicarea recomandărilor pe țară și uh, uh, performanța sa de până acum, dacă ne uităm la acest proces de aplicare anual, ne dăm seama că aplicarea uh, nu s-a făcut uh, într-un mod prea ferm, fiindcă e nevoie de timp pentru reforme și dacă ne uităm la situația anuală, ne dăm seama că reformele sunt, uh, sunt aplicate totuși mai bine Acum, uh, la semestrul european, încercăm să vedem cum putem să îmbunătățim punerea în aplicare și s-au vehiculat două concepte. În primul rând este vorba despre o chestiune pe care au ridicat-o mai mulți colegi în sală. Este vorba despre legătura dintre semestrul european și uh, finanțarea europeană deja în acest semestru european, în raport, rapoartele pe țară din acest an, am uh, inclus o anexă cu direcții de investiții și priorități de investiții care merg mână în mână cu semestrul european, care sunt legate de semestrul european. Bineînțeles, trebuie subliniat faptul că nu putem să facem copy-paste de fonduri la semestrul european sau invers și nu ar trebui să complicăm uh, lucrurile, fiindcă fondurile de investiții, fondurile structurale de investiții există pentru a sprijini investițiile din statele membre și pentru a asigura convergența economică și uh, au propriilor reguli, uh, prevederi comune și o serie de acte juridice care le guvernamentează. Deci aici este vorba despre niște elemente uh, adiționale, complementare S-a vorbit uh, despre dimensiunea socială a semestrului european, uh, iar în ultimii ani am consolidat dimensiunea socială a semestrului european, introducând uh, acest, acest tablă de marcaj socială și urmărind aplicarea pilonului social al drepturilor sociale și prin recomandările pe țară, o treime din acestea se referă la aspecte sociale, priorități sociale și de educație. Intenția noastră este de a ne îndrepta în continuare în aceeași direcție, fiindcă, așa cum am subliniat în documentele noastre privind semestrul european, inclusiv uh, acolo unde am detaliat prioritățile noastre economice în uh, Uh, studiul anual de creștere, am arătat foarte clar că e nevoie de creștere, dar nu numai creștere bazată pe incluziune pentru a ne asigura că reducem uh, discrepanțele de venit și sărăcia. S-au adresat mai multe întrebări cu privire la relațiile între, relația între investiții și reguli fiscale, o chestiune pe care am discutat-o în mod consecvent. Comisia în 2015 deja a făcut o comunicare în ceea ce privește cea mai în ceea ce privește folosirea flexibilității în uh, pactul de creștere și stabilitate, unde detaliem acest principiu al investițiilor care permit statelor membre o, o deviere temporară de la direcția fiscală pentru a-și atinge uh, obiectivele uh, de la jumătate de parcurs, MTO-urile, dacă și unele state membre au uh, folosit uh, aceste, aceste clauze de investiții din regulile fiscale. Apoi, în ceea ce privește echilibrul dintre cheltuieli și costuri și deficitul, toate aceste chestiuni au fost incluse și unele state membre, unor, unor state membre li s-a recomandat să folosească spațiul fiscal disponibil pentru a stimula uh, cererea în economie, mai ales investiții. Vă spun că, de pildă, vă dau exemple Olanda, Germania, de astfel de țări și aceste țări uh, fac parte și uh, din dezechilibrele macroeconomice, dat fiind că au excedente de cont curent uh, destul de mari care depășesc 6% din uh, PIB în ceea ce uh, excedentul la cont curent. Toate acest, toți acești factori, bineînțeles, sunt avuți în vedere în semestrul european. Apoi, S-au adresat întrebări cu privire la prestația fiscală, performanța fiscală în Italia. S-a vorbit despre deficitul de 2% din PIB Asta este cifra redusă, reducerea deficitului bugetar după ce am discutat noi cu autoritățile italiene și asta n-a uh, evitat uh, demararea procedurii privind uh, excedentul bugetar, uh, privind deficitul bugetar excesiv. În cazul Italiei vreau să vă spun că uh, am constatat dezechilibre macroeconomice în ceea ce privește datoria publică ridicată. Italia are datoria cea mai ridicată ca procent din PIB dintre toate statele membre. E vorba aici de vulnerabilități din sistemul bancar. Italia are unul dintre cele mai ridicate niveluri de credite neperformante din uh, statele membre de a, pe locul 4. Deci există dezechilibre macroeconomice ce trebuie rezolvate și am constatat uh, că planurile de, există planul de creștere a deficitului bugetar, aceste planuri de creștere a deficitului bugetar în loc de scăderea acestora a dus la creșterea ratelor dobânzii și la uh, descreșterea indicatorilor de încredere, ceea ce poate să afecteze negativ investițiile și uh, deci, nu ne surprinde faptul că a existat această încetinire economică în uh, Italia decât în alt, mult mai mare decât în alte state membre și uh, conform uh, prognozei economice de iarnă, economia Italiei se dezvoltă cel mai încet din Europa. În final vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat la aceste discuții, s-au făcut sugestii importante în ceea ce privește implicarea mai puternică a parlamentelor naționale în semestrul european și cred că uh, această săptămână este un format uh, foarte bun de dezvoltare a acestor relații și de consolidare a lor, uh, incluzând, bineînțeles, și uh, Comisia Europeană prin reuniuni cu parlamentele naționale, care au loc deja în mod regulat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Domnul președinte, Gualtieri mi-a cerut să fiu succintă și o voi face. Putem uh, spune că în ultimii ani am încercat să să lăsăm în spate criza. Acum ne orientăm mai mult către viitor, fiindcă trăim într-o lume care se schimbă rapid. Viitorul creează anxietate multora și mulți oameni uh, um, vor să vadă ce, ce facem noi politicienii pentru a face față acestor schimbări. Aceste aspecte le includem și în uh, semestrul european. Nu vreau să fac o altă analiză, vreau să încerc să vă răspund întrebărilor, dar cred că este foarte important ca mai ales în sectorul de care mă ocup eu, ocupare, chestiuni sociale și competențe, să existe domenii de competență unde să putem colabora uh, și cred că există foarte multe competențe la nivelul statelor membre, la nivelul regiunilor, unde nu trebuie să pierdem vremea întrebându-ne cine e competent pe ce, trebuie să vedem ce putem să facem împreună și ce trebuie făcut. Și asta facem și la semestrul european, exact asta. Cred că pot să vă spun uh, față de ce a spus dumneavoastră și față de întrebările dumneavoastră că pilonul social, integrarea pilonului social ne-a ajutat foarte mult în ceea ce privește aspectele sociale. Așa cum a spus domnul comisar, avem mult mai multe recomandări pe, ța- de, ă, pe țară ă, cu privire la chestiuni sociale, mult mai multe ca înainte, chiar dacă am încercat de la începutul comisiei ca exercițiul și am încercat ca Uh, semestrul uh, european să fie un exercițiu mult mai social, bazat pe elemente sociale, am urmărit evoluția aspectelor sociale în statele membre prin acest tabel de marcaj, acest scoreboard, dar și pe baza uh, obiectivelor 2020 și după cum știți că 2020 bate la ușă, ceea ce înseamnă că Acum trebuie să vedem ce vom face pe viitor și trebuie să punem la punct un nou cadru care să corespundă cu um, obiective de dezvoltare durabilă pe perioada uh, cu calendarul 2030 uh, de dezvoltare socială. Ați vorbit despre folosirea fondurilor sociale pentru promovarea reformelor necesare în statele membre. Exact asta facem. Noi le propune CFM, există o legătură mult mai strânsă între semestrul european, între raportul pe țară și programele operaționale în cadrul semestrului european, deci sunt uh, Uh, mult mai legate de rapoartele pe țară decât până acum aceste programe operaționale. Ați vorbit unii dintre noastre despre faptul că ocuparea a crescut uh, și este la un nivel mult mai ridicat decât înainte, dar că locurile de muncă nu sunt neapărat de cea mai bună calitate. Bineînțeles, asta ne-am dat seama și noi și știm că Există foarte multe locuri de muncă cu jumătate de normă, nu neapărat uh, dorite de, de voi, ci de nevoie. Există din ce în ce mai multe contracte atipice. Noi nu închidem ochii la această realitate. Iată de ce Comisia, imediat după ce a lansat uh, pilonul social al drepturilor sociale, pilonul drepturilor sociale, am început să aplicăm principiile pilonului prin propuneri legislative, printre, printre care propunerea cu privire uh, la condiții de lucru transparente și previzibile, care oferă condiții de lucru mai bune și drepturi materiale pentru prima dată uh, celor care au contracte atipice. Am uh, finalizat dialogul tripartit acum câteva săptămâni și mă bucur foarte mult că această legislație se va deveni realitate în curând. Am făcut și o propunere statelor membre privind accesul la securitatea socială pentru toată lumea, nu numai cei cu contracte pe, pe perioada determinată de tip clasic, ci și pentru ceilalți. Au făcut și niște remarci privire la salarii. Iată un aspect la care am făcut referire în rapoartele pe țară pentru unele state membre. Am spus foarte clar că este uh, că, se, că trebuie Uh, crescute salariile, asta am, dar bineînțeles salariile nu sunt o competență europeană, e o competență națională aceasta și uh, o chestiune ce ține de partenerii social cel mai adesea și cum nu vreau să te povestesc mai mult, o să închei aici, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult! Am uh, avut o dezbatere extrem de interesantă și uh, sper că va continua tot așa și mâine. Cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că, pe de o parte, semestrul european este important, este crucial și, pe de altă parte, că mm, e cale de mai bine. Nu ne surprinde acest lucru pentru că exercițiul de coordonare a politicilor naționale, economice naționale, fără competențe clare oferite de tratat și uh, de, uh, și de o supraveghere bugetară este uh, un exercițiu destul de greu. Statele federale nu se ocupă de acest lucru în mod uh, obișnuit. Acum sistemul este, un, este complex, fiindcă suntem într-o construcție complexă regională. Pe de altă parte, dacă ne uităm la modul concret în care s-a, a funcționat semestrul european în ultimii ani, vă spun că a funcționat mult mai bine decât se așteaptă unii. Când spun că a funcționat, nu mă refer neapărat ca la rezultate bune, ci că a oferit un nivel mai puternic de coordonare obligatorie, mult mai mult decât își închipe unii și a funcționat în două mod modalități. Eu cred că între 2012 și 2014 um, coordonarea politicii de control bugetar a avut succes În ceea ce, dar a existat și un uh, mix de politici, poate nu cel mai nimerit, fiindcă am avut uh, reforme uh, structurale care uh, au fost prea unilaterale, iar în ultimii ani ai Comisiei, trebuie spus, prin introducerea flexibilității, printr-o uh, lărgirea sferei de aplicare a reformelor structurale și cu o, integ- și cu o integrare mai bună a dimensiunii sociale, am reușit să avem un mix de politici mai echilibrat în domeniul fiscal și în ceea ce privește coordonarea politicilor economice. Și am asistat la rezultate mai bune, aș spune eu. Iar aici, cred că nu poate, uh, putem spune că există uh, unii buni și unii rei, există niște indicatori și dăm exemplul Italiei, domnule Borghi, nu, nu e vorba despre nivelul absolut al deficitului nominal sau structural. Întrebarea este ce schimbări introduce în noul buget dacă se planifică o deteriorare structurală de 0,8%. Aceasta este fără precedent și a fost cea mai mare dintre statele membre, iar acum, datorită flexibilității la, pe care am introdus-o, avem un acord cu Italia, între Comisie și Italia, de o deteriorare de 0,2% în ceea ce privește o deteriorare de 0,2%, deci Italia uh, reprezintă, reprezintă uh, outlier-ul cel mai important, dar flexibilitatea nu a, ne-a permis să nu ajungem la, pro, la procedura bugetului, uh, pardon, um, deficitului bugetar. Chiar dacă alcătuirea bugetului um, pune unele probleme, dar, mă rog, asta de o dezbatere despre Italia. Toate bune până acum? Nu, bineînțeles, fiindcă uh, mai sunt uh, probleme, bineînțeles. Care sunt elementele care s-au, destr- care s-au uh, desprins de această dezbatere? În primul rând, dezechilibrele macroeconomice trebuie fi luate, trebuie să fie luate mai în serios. Nu avem un temei juridic prea puternic, dar trebuie să fie luate în serios, bineînțeles, și mai ales dacă există un excedent de cont, la cont curent, important, da, este o problemă și deficitul este o problemă și datoria este o problemă. În al doilea rând, trebuie să avem o capacitate mai mare de ne aduce contribuția la o poziție fiscală agregată în care este ca să fim mai consecventă, să zicem. Dar, în mod paradoxal, am ajuns la acest rezultat, fiindcă inițial Comisia a cerut pe, ca pentru anul acesta să existe uh, acest uh, amortizor fiscal, iar Uh, iar acum, prin această procedură bugetară, ne um, uh, îndreptăm către o poziție fiscală expansionistă, ceea ce este importantă, fiindcă avem o încetinire a economiei, însă acesta este rezultatul negocierilor individuale mai degrabă decât a unei poziții comune și a unei capacități agregate a zonei euro de a fi contraciclică uh, la nivel fiscal. Deci mai e cale lungă de bătut aici. Apoi, în al treilea rând, bineînțeles, ar trebui să avem reguli mai simple și, uh, bineînțeles, că așteptăm cu nerăbdare următorul ciclu de reforme pe care le-a anunțat Comisia pentru următorii ani. Iar în al patrulea rând, în, uh, pentru mine asta este o dimensiune foarte importantă, avem nevoie de uh, o capacitate fiscală mai puternică pentru Uniunea Europeană și zona euro, fiindcă, da, uh, exemplul SUA, nu vom ajunge niciodată la o dimensiune uh, optimă de coordonare uh, a bugetelor naționale și a politicilor uh, naționale. Deci, uh, ce este important este să avem o capacitate fiscală puternică, mai ales în ceea ce privește investițiile și uh, poate să avem și un fel de regulă de aur la nivel național și mai ales această funcție de stabilizare pe care a propus-o în cele din urmă Comisia și care este foarte importantă pentru a uh, definitiva Uniunea Economică și Monetară. În al cincelea rând, uh, doamna Tyson, sunt uh, de acord cu dumneavoastră, ar trebui să facem mai mult pentru o integrare a uh, pilonului social în semestrul european. Comisia asta a făcut foarte mult în acest sens, dar trebuie să facem și mai mult pentru a pune în aplicare pilonul social și uh, uh, nu în cele din urmă s-a vorbit despre democratizarea procesului. Iar aceasta este sine qua non, o provocare, bineînțeles, fiindcă, iată, această conferință nu uh, Uh, se bazează pe o, o, o alcătuire proporțională a statelor membre. Nu avem nici posibilitatea de a vota, nu există temei juridic, dar, dar printr-un dialog consolidat și prin cooperare între parlamentele naționale, la nivel de plenar și, de plenar și la nivelul familiilor politice, putem să punem temelia necesară pentru a avea o cultură comună uh, unde să fim cu toții pe aceeași lungime de unde și să ne asumăm răspunderea împreună, fiindcă asta înseamnă și capacitatea de a ne coordona la nivel național și la nivel european pentru a defini priorități, pentru a uh, exista uh, o orientare și o consecvență în ceea ce privește procedurile europeană. Iar în acest sens, această conferință, iată, joacă un rol foarte important și uh, Vă mulțumesc tuturor pentru contribuția dumneavoastră și aștept cu nerăbdare dezbaterea de mâine pentru a uh, merge mai departe pe această scale. Poate să avem discuții și mai uh, uh, uh și mai uh, uh, înflăcărate și un, și un, un dialog mai înflăcărat pentru a duce mai departe acest subiect și să ținem cont și de provocările, de încetinire, pe care le pus încetinirea economică, dar până la urmă să tragem uh, învățăminte pe urma rezistenței uh, de care a dat dovadă Uniunea Economică și Monetară. Mulțumesc foarte mult, iar acum dau cuvântul uh, doamnei copreședinte pentru remarce de încheiere. Please. Thank you very much. I prefer to, to speak in my Mulțumesc, am să vorbesc în limba mea maternă la final. Mulțumesc și eu tuturor, să mulțumesc tuturor colegilor parlamentari din parlamentele naționale și uh, evident că uh, celor care au uh, vorbit de-a dreapta și de-a stânga mea. Sigur că sunt în fiecare țară, avem o serie de lucruri care sunt frustrante și care ne nemulțumesc, însă toate aceste lucruri cu siguranță pot fi uh, depășite. Chiar și în țara mea se întâmplă lucrul ăsta în, uh, în, inevitabil, dar cred că toate aceste lucruri pot fi depășite prin genul acesta de colaborare și cooperare care nu trebuie să uh, ne lipsească. Pentru România, lucrurile care sunt extrem de importante și pe care vrem să le continuăm sunt legate, evident, de Uh, politica de coeziune și uh, de semestrul uh, european. Investițiile sunt de asemenea un lucru extrem de important pe care vrem să ni-l asumăm în calitate de președinție a Consiliului Uniunii Europene și investițiile trebuie să, să continue de-a lungul celor Eh, tuturor statelor eh, membre. Deci, încă o dată, vă mulțumesc din suflet pentru a, aceste abordări și, pe, eh, și pentru acele puncte de vedere extrem de interesante, majoritatea nepărtinitoare, Uh, vă urez în continuare o seară plăcută și să ne revedem uh, mâine, într-adevăr, cu forțe proaspete și poate mult mai vivace să devină și dezbaterea. Vă mulțumesc, la revedere! Thank you. Just a Vă mulțumesc. O observație tehnică. Acum uh, urmează cele trei întâlniri în paralel. Econ la PHS 03C50 în uh, sala Ian 4Q1 Ample și buget în 6Q2. Vă mulțumesc!